Dear colleagues, I think we, I will start the meeting. Dragi colegi, haideți să începem reuniunea. La toate comisiile la care am participat am avut probleme, din păcate, recent în ce privește participarea colegilor. Uh, Da, s-ar putea să se înrăutățească situația până la alegeri. Noi suntem transmiși astăzi în direct pe internet. Haideți să începem cu adoptarea ordinii de zi. Va fost uh, distribuită pe 15 noiembrie și aș vrea să vă informez că înaintea voturilor vom hotărâ dacă e cazul să mm, adoptăm vreo modificare la ordinea de zi în contextul voturilor. Dar pentru un moment nu am nicio altă cerere de, de modificare, deci ordinea de zi se consideră ca fiind adoptată. De asemenea, aș vrea să vă informez că voturile pentru raportul Iolainen uh, și uh, Toma cu regula 55 uh, cu dreptul de anchetă al ombudsmanului în ce privește transparența discuțiilor legislative și organismelor pre pre pregătitoare ale Consiliului. Votul se va desfășura mâine între 9 și 9.30 Uh, la reuniunea comună cu PETI și v-aș ruga pe cei care vor participa să vină la timp ca să fie totuși și colegi de la AFCO care să-l să sprijine pe eu. Și, încă o comunicare, inițiativa europeană a cetățenilor, împreună cu George Schöpflin uh, am avut două triloguri politice foarte bune. Cred că am reușit să facem pași înainte Mm, o muncă excelentă la nivel tehnic, am avansat pe fond, avem șansa să finalizăm întregul proces sub președinția austriacă, însă ca de obicei avem și bune și rele, una caldă, una rece. Consiliul la Strasburg a anunțat că trebuie să uh, reia dosarul ca să modifice mandatul. Avem uh, câteva zone de probleme. Una este scăderea pragului vârstei celor care sunt eligibili să susțină inițiativa cetățenească. Propunerea Parlamentului și Comisiei era să se scadă pragul la 16 ani. Dar numai pentru această inițiativă. Apoi, mai avem altă problemă pe care trebuie să o discutăm, să se discute de fapt la Consiliu. E vorba de utilizarea colectării individuale online a semnăturilor. Apoi mai sunt probleme minore, dar și pentru acelea E nevoie de o reexaminare de către Consiliu, e vorba de ciclul de viață, ca să spun așa, a acestei proceduri, dar sperăm că uh, cu un spirit de deschidere al tuturor instituțiilor vom reuși să finalizăm dosarul și mm, pe scurt uh, că aș putea data viitoare să vă prezint asta mai în detaliu. Luni a fost o reuniune COZAC, nu de fapt de duminică, luni și până marți la Viena s-a reunit că am participat la reuniune. Au fost uh, multe chestiuni importante care uh, s-au dis- au fost discutate, sigur Brexitul, uh, apoi președinția austriacă, energia, clima, rolul cetățenilor în uh, integrarea europeană, necesitatea de a conlucra mai uh, de aproape cu cetățenii. A participat multă lume la dezbatere, au fost participanți uh, din parlamentele naționale. Cam asta ar fi în ce privește comunicările mele. Domnul Șöpflin dorește să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Încă o problemă legătură cu inițiativa cetățenilor. Credem că săptămâna viitoare vom avea un al treilea trilog. Sperăm acolo să rezolvăm toate eh, problemele care au rămas nerezolvate. Dacă am înțeles eu bine, președinția austriacă va avea un nou mandat de a examina problemele eh, pe care le-am uh, evocat, dar sperăm, dacă totul merge bine, să terminăm până la Crăciun. Oricum, uh, Toată lumea dorește să finalizeze dosarul și uh, noul regulament să intre în uh, stare de funcționare de la 1 ianuarie, deci uh, n-a mai rămas mult timp. Da, mulțumim pentru comentarii, nimeni nu mai are nimic de adăugat. Trecem la punctul 3, aprobarea proiectelor verbale ale reuniunilor din... Uh, e vorba doar de reuniunea din 25 aprilie 2018, Uh, le aveți la dispoziție. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat până la sfârșitul reuniunii, ca de obicei, procesele verbale se consideră ca fiind adoptate. De asemenea, mi se spune că trebuie să schimbăm ordinea mm, discuției pentru că punctelor discutate de fapt pentru că primul era raportul Messerschmitt proiect de modificare privind statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, dar n-a sosit încă domnul Messerschmitt, Mercedes, Mercedes însă este aici și a fost de acord să inversăm ordinea de zi și să discutăm raportul ei. Este vorba de punerea în practică a dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei. Mercedes, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Vă vorbim franceză. După cum știți, raportul, da, se referă la controlul uh, politic al Parlamentului asupra Comisiei Europene Cred că e o temă centrală a Uniunii Europene, o Uniune care a evoluat foarte mult în ultimii 10 ani. Structura instituțională a Uniunii a evoluat ă, de la criză la criză, crizele mecanismelor de rezoluție gândite de legiuitori europeni. Trebuie să ținem cont de trei elemente dacă vrem să înțelegem modul în care au evoluat instituțiile noastre în ultimii ani. În primul rând, tratatul de la Lisabona, noua structură instituțională, în al doilea rând, noul principiu al șpiță în candidatului, candidatul vârf de lance, șef, cap de listă și deci legitimarea directă a, a președintelui Comisiei Europene prin rezultatul alegerilor europene, ceea ce ar implica un mai mare control politic al Parlamentului asupra Comisiei și, în al treilea rând, recenta extingere, evidentă, dar încă necodificată, a competențelor Consiliului European care de facto a devenit un fel de colegiuitor și coexecutiv de asemenea. Pentru noi, Parlamentul European, într-un context în care noi dorim să facem în așa fel încât instituția noastră să-și normalizeze relațiile cu partenerii săi, executivul și legislativul, uh, principala chestiune e cea a capacității de control asupra executivului european, adică Comisia Europeană, și asta uh, în conformitate cu modul în care în mod tradițional funcționează orice parlament cu dublu rol, controlor al ramurii executive și legiuitor suveran. În contextul european, în contextul politic prin care trecem la ora actuală, obiectivele acestui raport sunt următoarele. În primul rând, să facem o trecere în revistă completă în legătură cu legislația și practica controlului Parlamentului asupra Comisiei Europene. În al doilea rând, să vedem cum putem îmbunătăți sau corecta practicile actuale. Asta în interesul instituției noastre. Apoi, raportul uh, e rondul la mai multor luni de muncă. Am uh, avut uh, reuniuni, audieri, mai ales 10, pe 10 octombrie am avut o audiere cu domnul profesor Olivier Costa și doamna doctor Eva Maria Boceva. Și munca a fost foarte bine organizată de secretariat mai ales doamna Topalova uh, merită mulțumirile noastre, apoi serviciile de cercetare ale Parlamentului European care au făcut o muncă remarcabilă, exhaustivă. Dacă încă n-ați văzut textul, vă sfătuiesc să-l citiți pentru că e foarte interesant. Eu am vrut să pun în valoare trei uh, direcții de reflexie în acest raport după cum puteți vedea, raportul e destul de stufos, deci uh, va trebui cumva să mai tai pe aici, pe acolo. Uh, uh. Dar am, am trei direcții, după cum spuneam. În primul rând, să exploatăm la maximum posibilitățile oferite de tratatul de la Lisabona. Prima problemă ar fi că tratatul nu oferă o definiție clară a, a funcțiilor executive. Cine și cum le exercită în Uniunea Europeană nivelul comunitar, după cum știți, la concurență cu statele membre și în anumite cazuri concurența este și cu autoritățile locale și mai ales regionale. Mai ales regiunile au putere legislativă, deci e o diferență de niveluri executive, faimoasa guvernanță multinivel, Uh, apoi, deci asta îngreunează controlul Parlamentului și actorii legislativi uh, uh, care fac controlul la nivel național și adesea regional nu adesea, dispun nu, adesea nu dispun de capacitățile de a efectua controlul comunitar. Asta înseamnă că controlul executivului este imperfect. Nu știm exact când și cum anume se execută controlul. În consecință, funcțiile de control exercitate de Parlamentul European și prevăzute de articolul 14 al, al tratatului nu pot fi exercitate în mod clar pentru că nu se știe exact cine anume exercită funcțiile executive. Un alt punct în tratatul de la Lisabona trebuie integrate anumite acte care sunt în afara cadrului comunitar și deci nu pot să se afle sub controlul Parlamentului. Uh, fiscal Compact, de exemplu, uh, Uniunea Monetară, e o întreagă dezbatere uh, în legătură cu integrarea acestora, dar până la momentul actual n-au fost integrate și e clar că aici e imposibil ca Parlamentul să-și exercite funcția de control. Dreptul de inițiativă legislativă a Parlamentului, ăsta este alt punct. Uh, acesta nu este consacrat în tratatul de Lisabona, însă articolul 225 ne permite să sesizăm comisia. Cu mandatul actual, doar o propunere din șapte a primit aviz favorabil din partea Comisiei Europene și situația asta trebuie să evolueze. Comisia trebuie să uh, vadă cu ochi bune aceste propuneri și nu să le pună într-un sertar și să uite de ele a doua direcție, să corectăm o practică de control care nu este satisfăcătoare pentru Parlamentul European. După cum știți, procedura șpiță în candidatului a însemnat o politizare a Comisiei, dar fără modificări substanțiale pe fond ale tratatului în ce privește controlul, sigur, pentru că e o procedură care nu figurează în tratat. Deci, controlul executivului uh, a căpătat o dimensiune politică. Ar fi fost bine să uh, evolueze și practica creându-se posibilitatea unui control individual al comisarilor și reducerea condițiilor prealabile pentru depunerea unei moțiuni de cenzură. La ora actuală, majoritățile necesare, de, de, de exemplu pentru moțiunea uh, de cenzură, două treimi din membrii, înseamnă în practică că nu poate funcționa această, uh, acest instrument, că nu putem avea această, această majoritate de două treimi. Politizarea uh, executivului european înseamnă o posibilă uh, utilizare și o utilizare politică a acestui instrument. Apoi, bicameralizarea Uniunii, ca să se clarifice funcțiile politice ale instituțiilor. Deci să se facă o diviziune clară între funcțiile legislative și cele executive. Și o modificare a practicilor Parlamentului, repunerea pe ordinea de zi a chestiunilor autorizate de articolul 129 din regulile de procedură sau o consolidare a puținelor capacități ale Parlamentului în ce privește controlul actelor de punere în aplicare. A treia direcție, parlamentarizarea Uniunii ca să limităm deficitul de democrație în instituții Aici trebuie uh, ca exercițiul politic uh, să fie adus în cadrul tratatelor, ca analizând prerogativele Consiliului European în cadrul Consiliului UE, care astfel ar deveni cea de-a doua cameră uh, a Uniunii Europene. Aici sigur că ar fi vorba de o reformă a tratatelor, care ar fi necesară, însă de asemenea, am putea mm, să o facem prin acorduri, să facem deja uh, o instituire a unor măsuri de control. Apoi, pe baza unor exemple parlamentare recunoscute și în cadrul autorizat de tratate, în cadrul jurisprudenței, capacitatea Parlamentului European de a exercita controlul privi, uh, asupra executivului. Un exemplu, să uh, uh, facem uh, din această audiere individuală a uh, comisarilor, să facem o normă Uh, să audiem de asemenea funcționarii înalți ai uh, Comisiei care de facto exercită funcții politice comparabile unor secretari de stat la nivel național. Și mai apoi să avem rapid un acord privitor la comisiile de anchetă. După cum știți, acestea sunt banale la nivel național. Însă, la nivel european, avem o mare problemă în ce privește reglementarea acestor comisii, deși avem puterea să o facem. Deci acestea ar fi cele trei direcții de analiză. De aici decurge o serie de recomandări pe care puteți să le consultați și de asemenea propuneri cu elemente privitoare la trei puncte. Deci să clarificăm uh, mai mult uh, partajarea competențelor de control a executivului european și executivelor naționale, să aducem elemente suplimentare ca uh, instrumentele de control parlamentar să fie aliniate cu noua politizare a politicii uh, a Comisiei Europene după Lisabona și, în al treilea rând, consolidarea lui parlamentar ca legislator și controlor al executivului european. Cei care au citit raportul au putut uh, să vadă toate propunerile conținute în el. Cred că e un raport important pentru că va semna uh, marcarea clară a poziției noastre comună ca instituție, uh, mai ales pentru a da recomandări colegilor care se vor afla aici uh, după alegerile europene în 2019. Deci cre- sper că veți avea timpul necesar ca să citiți acest raport. Vă mulțumesc pentru comentarii și observații. Vom stabili data, termenul pentru depunerea amendamentelor, dar până atunci vă mulțumesc pentru contribuții. I don't know if uh, any of the shadow would like to speak. Uh, sorry. Mulțumim, Mercedes. Să vedem cine dorește să ia cuvântul. Elmar. Schmidt is not here. Iasen Căsălin. Să vedem. Nu, Pascal. Pascal este aici. Nu știu dacă vrea să ia cuvântul. Pris à de parler en français. Euh, pour dire en Vreau să îi spun și eu lui Mercedes, Mercedes care a vorbit în franceză, tot în franceză, că am totală încredere în ea și că o susțin întru totul. Deci e ușor să obții uh, susținerea francezilor. Trebuie doar să vorbești franceză. Je pourrais parler aussi français Eu. Da, și eu pot să vorbesc franzuzește și să vă spun că e un raport extraordinar, foarte bun. Voi termin, continua totuși în limba germană. Ja, der Bericht. Așadar, în germană, raportul arată foarte frumos cum pas cu pas Parlamentul și-a, s-a luptat pentru competențele sale și le-a obținut multe din lucrurile pe care le-am obținut astăzi la capitolul funcție de control. Nu apar uh, în tratate, în acorduri și deci uh, am luptat pentru aceste prerogative, adesea împotriva Comisiei și împotriva uh, capitalelor, pentru că ni s-au împotrivit. Acoi, ap, a, apoi, indiferent de situația juridică, să nu uităm că avem adesea mai multe funcții de control față de anumite parlamente naționale. Situația este foarte diferită. Mercedes a pus uh, degetul pe rană și anume că forța executivă nu este clar definit, avem mai multe forțe executive, iar controlul nostru este cel mai bine în momentul în care Comisia are funcția executivă, căci uh, atunci când Consiliul deci, decide, nu avem atâta funcție de control, iar când e vorba de Consiliul de Ministri, vedem că e vorba de niște sarcini legislative și sarcini executive care sunt asumate concomitent și e confuzie. Deci uh, Trebuie să luptăm în așa fel încât uh, această funcție executivă din Uniunea Europeană să fie mult mai bine conturată, iar Comisia, mai ales în ceea ce este Uniunea Economică și Monetară, de exemplu, trebuie să primească mult mai multe competențe care să fie controlate de Parlamentul European. Despre prerogativele Parlamentului acum, în mod tradițional, uh, E vorba aici și um, de dreptul de neîncredere și problema este că această decizie poate fi pronunțată doar colectiv față de întreaga comisie și nu față de un singur comisar. Mi se pare că e de domeniul trecutului această atitudine. Ar trebui să ne putem exprima și să tragem la răspundere și persoanele în mod individual. Nu să lansăm direct arma nucleară și anume să demitem întreaga comisie printr-un vot de neîncredere. Nu mă mulțumește nici faptul că nu avem un drept de anchetă. E la Consiliu și este un scandal faptul că Consiliul nu ne conferă acest prerogativ. La LuxLeaks, la Panama Papers, Paradise Papers, am văzut cât de util ar fi fost dacă această cameră a cetățenilor din Uniunea Europeană poate să trimită citație unor martori. căci uh, vedem că de multe ori aceștia nu vin voluntar pentru că nu vor să răspundă la întrebări. Dreptul legislativ poate fi numit aici. Comisia, din motive istorice, are monopolul pe inițiative legislative și după câteva zeci de ani ne dăm seama că e demodat acest sistem și un parlament trebuie să aibă dreptul de inițiativă legislativă, ne ajutăm cu o cârjă, așa, și anume cu faptul că comisia poate fi rugată să țină cont de ideile noastre legislative și să le implementeze. Vom lucra în continuare cu acest sistem până va exista o amendare a tratatului, dar dreptul acesta de anchetă, verificare și de inițiativă țin de un parlament, sunt următoarele etape și va trebui să luptăm. Mulțumesc! Richard. You also wanted to speak. Mulțumesc, Richard. Și tu doreai să vorbești? Mulțumesc, Joe Linen. Tocmai a spus că ne-am obținut multe dintre prerogative luptându-ne ani de zile pentru ele. Un exemplu uh, excelent este um, că investirea comisiei s-a făcut prin audieri după ce acest lucru a fost trecut în uh, tratate. Acum uh, a devenit un sistem uh, bine stabilit, consolidat, care funcționează foarte bine. În raport se dau trei exemple de comisari desemnați care și-au retras candidaturile după ce au avut audieri care s-au soldat cu rezultate negative. Au fost două cazuri în anul 2004. În afară de retragerile acelor candidaturi, au fost și cazuri în care li s-a schimbat comisarilor portofoliul, deci au primit alte uh, răspunderi ca rezultat al um, audierilor și cred că merită subliniat și acest lucru pentru că s-a întâmplat. În legătură cu uh, puterile executive, În general, Comisia este brațul executiv în viața de zi cu zi. Consiliul, într-adevăr, în anumite cazuri își poate uh, rezerva anumite puteri de punere în aplicare, însă aceasta reprezintă o excepție de la regulă și o excepție pe care Parlamentul nu o aprobă cu foarte multă bucurie, nu uh, obișnuim să conferim Consiliului puteri de punere în aplicare. Adesea, uh, Consiliul este perceput, mai ales în țările francofone, să, uh, este perceput ca fiind puterea executivă din cauza faptului că se spune Consei de Ministre și vedeți că tot ajung și eu să vorbesc franțuzește astăzi. Și în italiană este la fel, spune doamna Breso. Da, în momentul în care se spune Consiliul de Ministri, în contextul național acest lucru este conceput uh, ca uh, reprezentând brațul executiv, însă în germană RAT um, trimite la Bundesrat, care este organul care reprezintă statele uh, germane, landurile germane. Este în interesul uh, Parlamentului să minimizeze um, ideea că brațul executiv este reprezentat de Consiliu. În ceea ce privește Consiliul European, acesta este organismul care trebuie să stabilească prioritățile și direcțiile Uniunii Europene în momentul în care poate ajunge la un consens, însă nu are putere decizională directă și, spre deosebire de comisie, nu are dreptul de a propune acte legislative, nu execută bugetul, nu uh, este însăcinat cu uh, administrarea Uniunii Europene primul președinte, președintele Van Rompuy, a spus că este un fel de uh, centrală uh, electrică care nu este conectată la nicio rețea. Depinde foarte mult de alte instituții în cadrul metodei comunitare. Deci, din punct de vedere conceptual, unii spun că, de fapt, e vorba despre o președinție colectivă a Uniunii care seamănă ca sistem cu Constituția Franței, în care există un președinte, dar și un prim-ministru care conduce guvernul. Consiliul ar fi președintele într-un sistem semiprezidențial. În fine, aceste comparații nu funcționează perfect, dar uh, puteți să vă faceți o idee generală, pentru că uh, viața de zi cu zi Executivul este comisia. Consiliul are și el un rol, însă nu se ocupă de um, atribuțiile executive și de până în aplicare în fiecare zi. Mulțumesc, domnul Șöpflin. Mulțumesc uh, foarte mult. Eu nu o să vă torturez cu franceza mea, dar vreau să vă spun că sunt foarte impresionat de raportul lui Mercedes. Este un uh, domeniu foarte interesant de unele aspecte m-am lovit în munca mea cu agențiile, despre care vom vorbi uh, destul de uh, curând. În legătură cu intervenția lui Iolainen, avem într-adevăr multe puteri de examinare. Uh, dar asta pentru că nouă nu ne revine dreptul de inițiativă legislativă. Lucrând la inițiativa cetățenească, am ajuns să înțeleg că niciodată nu va renunța Comisia la dreptul său de inițiativă. Parlamentul își poate uh, dezbate puterile de examinare, poate îngreuna mult viața anumitor comisari, uh, dacă refuzăm numirea unui uh, potențial comisar sau dacă determinăm schimbarea portefeliului acestuia. Um, această, acest prerogativ uh, capătă teren, uh, mai ales pentru că ți se făcut multă publicitate. Dar, până la urmă, guvernanța uh, acestui sistem european trebuie să fie regândită pentru a vedea dacă funcționează bine în globalizare, în secolul 21. Cred că nu e foarte bine adaptată, răspunde cam greu, este cam lentă, S-au întâmplat multe lucruri uh, și se întâmplă în continuare, atât la nivelul uh, evident cât și la cel informal și se fac uh, multe. Cred că va trebui să schimbăm tratatele dacă vrem ca sistemul să funcționează bine, pentru că sistemul, tratatul actual cam scârțâie. Nu e foarte prost, dar prezintă un uh, guvern de guvernanță care nu este uh, cel mai potrivit pentru ca Uniunea Europeană să funcționeze bine. Acesta este mesajul meu pentru următorii cinci ani. Domnul Wieland are cuvântul. Äh, Doresc să mulțumesc pentru acest uh, proiect foarte interesant de raport. Vreau să lansez doar două, trei idei. În primul rând, în acest raport ar trebui să descrie mult mai bine noi ca Parlament uh, Um, cât de încununat a fost de succes drumul până acum, căci la sfârșit uh, votul va avea loc chiar înainte de alegerile europene. Și acolo unde e vizată și opinia publică, a trebui să povestim ce s-a întâmplat. Numesc câteva elemente. Pentru prima dată vom avea posibilitatea să fie un candidat uh, pentru comisar Până acum, uh, comisarii... Uh, pentru Parlamentul European, mă scuzați. Până acum, uh, înainte cu câteva săptămâni, am audiat noi comisari. Acum e normal ca un comisar să poată candida pentru Parlamentul European. Și ce mai vreau să spun? De când cu Barroso avem situația în care președintele Comisiei uh, la raportul despre starea Uniunii, nu doar că s-a ridicat și a ținut discursuri, ci a venit în mijlocul Parlamentului și a fost foarte nou, ceea ce a însemnat că s-a schimbat poziția, inclusiv fizic, față de Parlament. Deci, cred că în ceea ce privește acest raport, în ceea ce privește lucrurile care ne vizează pe noi, ele ar trebui descrise mult mai bine. Eu nu cred că audierile până acum au fost făcute foarte bine. Avem uh, reguli foarte colorate, avem președinți de comisie parlamentară care au scris o scrisoare în funcție de ceea ce s-a zis la audiere, alții care au făcut un vot, deci ar trebui să stabilim chiar noi înșine niște reguli în așa fel încât să ne îmbunătățim. Intervenție fără microfon din sală. Da, se vorbește despre un raport despre asta, dar acest raport va fi votat chiar înainte de alegerile europene și el trebuie să fie perceput ca atare. Avem această șansă. Săptămâna trecută la Strasburg, uh, am avut declarația domnului Weber că dacă el va fi președintele comisiei, atunci va face tot posibilul să ajute Parlamentul și a spus că acolo unde se cade, uh, Comisia își va lua o inițiativă dacă dorește asta Parlamentul. Barroso nu voia asta. El nu a vrut să lase din mână un drept conferit prin tratat. A spus, da, facem o verificare, dar n-a spus cât va dura. Juncker a spus, facem o verificare și uh, va veni o inițiativă în termen de șase luni sau dacă nu facem o uh, justificare de ce nu dăm o inițiativă. Domnul Weber, măcar e șpiț în candidat și a făcut deja o declarație că merge chiar un pas mai departe. Sunt mici pași, zic eu, pași care trebuie însă să facă firul narativ al acestui raport în așa fel încât să rezulte cum s-au schimbat lucrurile. Apoi, cred că raportul acesta va fi foarte relevant pentru acțiunea de la Comisie, dar în ceea ce vește Consiliul, după cum au spus antevorbitorii mei, există un reflex asupra a cât de buni sau cât de răi suntem la control. Cum spunea Martin Schulz cu um, Um, felul în care totul se tratează în summit. Dacă totul ajunge la summit, um, atunci e mai puțin transparent. Să vedem însă cum se respectă ceea ce e în tratatul de la Lisabona. De exemplu, reuniuni publice ale Consiliului. Atunci vedem public cum se uh, mișcă lucrurile. Sau reuniunile publice ale Comisiei, mă scuzați, uh, ca să putem vedea transparent ce se întâmplă. Deci este foarte important să scriem toate aceste lucruri uh, să arătăm că și Parlamentul poate deveni mai democratic și ca să spun încă o dată explicit, este foarte important să ținem cont uh, de felul în care se formează listele de candidați, cu transparență. Trebuie să existe transparență pentru că altfel nu contribuim la democrație. Aici este un mare, mare potențial în ceea ce privește democratizarea. Mulțumesc! Uh, thank you. I don't have any... Mulțumesc! Nu avem alte propuneri. Mercedes, dorești să tragi concluziile finale? ai colegii care hanno anche sostituito. Da, mulțumesc în primul rând și colegilor care au înlocuit pe raportul din umbră care nu erau uh, de față în discutarea raportului. Observațiile făcute au fost foarte interesante. Sigur că una din uh, principalele probleme cu care ne confruntăm ar putea fi rezolvată și printr-un acord interinstituțional. Dar, după cum spunea domnul Șeflin, pentru asta e nevoie de o modificare a tratatelor. Și anume puterea moțiunii de cenzură, inclusiv în cazul unui singur comisar, ceea ce ar evita uh, această posibilitatea armei nucleare care face mm, pagube care nu sunt bine țintite, nu punctuale. Dar toate aceste reforme ar trebui inserate într-o reformă a tratatelor și și de aceea e bine să lucrăm la raport ca să fie cât mai coerent cu, cu părerile tuturor. Deci avem nevoie să ne formăm o imagine clară și coerentă a sistemului instituțional. O reformă a tratatelor nu trebuie să ne ducă într-o situație în care să complicăm și mai mult lucrurile, cum s-a întâmplat parțial cu Lisabona, care, bun, pe de o parte ne-a dat mai, mult, mai multe puteri, dar pe de altă parte ne-a complicat mai mult uh, munca. Ce privește observațiile lui Richard cu Consiliul de Ministri, e ceva în plus, nu e doar o confuzie terminologică. Uh, dacă vedem bine cum stau lucrurile, miniștrii care fac parte din Consiliul de Ministri sunt și executanții la nivel național ai directivelor Uniunii. Deci, putem vorbi de o formă de control orizontal cu asumarea de putere executive din partea altor instituții decât Comisia. Dar uh, există și faptul că pe direcție verticală aceiași miniștri care reprezintă ramura legislativă, mă rog, al doilea legisla- uh, nivel legislativ uh, european, să spunem Senatul Uniunii, ei sunt cei care sunt executanții și sunt cei care vor propune inițiativa legislativă de adaptare la directive și atunci când e vorba de regulamente sau după ce se adoptă directivele, ei, tot ei vor fi cei care vor executa aceste directive. Deci, problema controlului vertical al prin uh, aplicarea actelor Uniunii este uh, într-adevăr un punct sensibil pentru noi, pentru că controlul Parlamentului adesea nu este făcut sau nu este făcut în logica unui control al modului corect de aplicare al dreptului comunitar. Ba adesea este făcut în mod conflictual cu competențele Uniunii. Asta e o problemă oricum în orice fel de sistem federal sau parafederal, însă e o problemă deosebit de complexă în cazul Uniunii Europene. Tocmai din pricina complexității arhitecturii instituțiilor. Sigur că problema Consiliului European e o problemă legătură cu care, atât la nivel practic, cât și când va fi posibil la nivelul modificării tratatelor, va trebui să intervenim. Pentru că sigur că colegul Viland avea dreptate. și, din păcate, adesea vedem mai mult decât capacitatea Uniunii de a decide, mai degrabă incapacitatea Uniunii de a decizie, pentru că Consiliul încearcă să adopte decizii, însă continuă să uh, le amâne, apoi are mai ales dificultăți în a traduce deciziile în acte concrete. Deci e clar că aici va trebui să muncim mai mult. Dar e și adevărat că deși noi avem puteri de control reduse, dacă ne gândim la controlul de tip punitiv, deci de a aplica sancțiuni. Noi, ca Parlament, totuși am dezvoltat mult uh, puterile de uh, sesizare a altor instituții și deși noi nu avem inițiativă legislativă, în această direcție nu doar că avem multe instrumente la dispoziție, dar avem și putere ale. Dacă vedem ce se întâmplă la nivel na- uh, național, care sunt uh, raporturile dintre executiv și uh, parlamente, mm, legăturile sunt mult mai autoritare în parlamentele naționale, adică executivele din ce în ce mai mult impietează asupra rolului parlamentelor și la noi nu este uh, cazul. Dacă vedem, uh, dacă examinăm textele de lege uh, emise de Comisia Europeană și dacă vedem care sunt rezultatele finale, putem vedea că rolul Parlamentului, până la urmă, este unul foarte puternic. Textele finale, adesea, sunt modificate foarte mult de Parlament, ceea ce nu se prea întâmplă sau se întâmplă din ce în ce mai puțin în Parlamentele naționale. Acolo, uh, Uh, cuvântul uh, executivului și al majorității are mai mare greutate și, până la urmă, parlamentele naționale nu mai au cu adevărat puteri legislative și de control a executivului. Deci sunt și lumini și umbre în modul în care funcționează instituțiile europene, însă cred că cu ajutorul acestui raport și, sigur, cu contribuția dumneavoastră, Trebuie, în primul rând, să scoatem în evidență liniile principale în legătură cu care sunt necesare clarificări, adaptări, îmbunătățiri, dacă ne dorim ca funcția de control a executivului să fie una mai transparentă în uh, interesul cetățenilor noștri și față de parlamentele naționale. <clears throat> Poate că asta ar fi uh, principala ocazie să facem acest lucru ne așteaptă multe provocări și eu cred că împreună cu raportul colegului Schöpflin, pentru că, bine, se pune și problema controlului agențiilor. Eu n-am uh, intrat aici în detaliu, dar sunt două rapoarte uh, complementare. Și atunci cred că dacă muncim împreună la aceste două rapoarte, mm putem lăsa moștenire o serie de propuneri și o analiză foarte bună pentru consolidarea puterilor Parlamentului, atât în ce privește un control mai strâns și mai punitiv, atât în ce privește capacitatea de a orienta acțiunea executivului Uniunii Europene. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult, Mercedes! Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 28 noiembrie la orele 17, apoi pe 6 decembrie uh, analizăm în comisie și uh, cred că în jur de 14 ianuarie vom uh, vota. Și după aceea merge la plenară raportul. Deci 28 noiembrie, orele 17 și revenim la punctul 1 pentru că a venit domnul Messerschmidt, așa că Morten, ai cuvântul. Thank you so much. Um, first, let me extend my gratitude to colleagues and Mulțumesc uh, foarte mult. Vreau să mulțumesc uh, colegilor și secretariatului pentru uh, flexibilitatea de care au dat dovadă, permițându-mi să prezint acest raport la momentul în care am putut. În uh, raport vin cu trei recomandări pentru modificarea protocolului 3. Prima este aceea de a transfera uh, tribunalul uh, um, la, în prima instanță pentru procedurile de încălcare. În al doilea rând, posibilitatea tribunalului de a uh, acționa în cazul acțiunilor în anulare și, în al treilea rând, introducerea anumitor uh, categorii de recurs și, în al patrulea rând, armonizarea terminologiei. Cred că primele două recomandări nu sunt uh, controversate. A patra este și ea fără probleme. Însă, dacă e vorba de uh, recurs într-o procedură pur administrativă, acesta reprezintă o încălcare a modului în care funcționează tradițional sistemul nostru judecătoresc. Uh, recurs uh, apel înseamnă ca, în primul rând, un tribunal soluționează un caz, după care un alt tribunal analizează același caz. Nu e vorba de o procedură administrativă după care urmează o procedură în instanță. De aceea, propun ca um, comisie competentă pentru aviz să respingem acea parte a propunerii uh, curții, care se reflectă, lucru care se reflectă în amendamentul meu numărul 2. Conform tratatului de la Lisabona, toate instituțiile au obligația de a formula o politică deschisă. Parlamentul a făcut acest lucru repede, Consiliul nu a făcut-o la fel de rapid, iar Comisia a rămas singura, iar de fapt singura uh, instituție care duce lipsă de o politică de transparență este Curtea Europeană de Justiție. E păcat, uh, pentru că am discutat în repetate rânduri la comisia noastră principiul uh, prudențial al uh, secretizării activităților curții. Majoritatea instantelor naționale, precum și uh, tribunalele pentru drepturile omului, permit judecătorilor să nu fie de acord uh, în legătură cu anumite cauze și în cadrul acelor instanțe judecătorii au uh, posibilitatea de a se exprima uh, liber. Acest lucru clarifică legea, cred eu, și creează o jurisprudență mai bună. Această problemă a mai fost discutată și uh, comisia noastră în legislatura precedentă a ajuns la consensul că trebuie să continuăm să ne urmărim obiectivele de transparență și um, deschidere. Raportorul uh, de la Comisia Jurii, care este comisia competentă pe fond, este de acord și de aceea mi-am permis să introduc și eu această modificare, așa cum am explicat și în uh, um, justificarea avizului meu. Deci eu uh, insist să facem în continuare presiune asupra curții, pentru că este singura instituție care refuză să dea dovadă de deschidere, așa cum se prevede prin tratat și cred că acest lucru nu este acceptabil în lumea modernă. Nu putem uh, continua nu putem uh, să permitem să nu existe același nivel de transparență ca în alte tribunale internaționale. Uh, cam atât doream să vă, doream să vă împărtășesc. Vă mulțumesc pentru contribuții și sper să putem continua săptămâna viitoare, pentru că, din câte înțeleg, la următoarea noastră ședință vom vota, având în vedere trecutul nostru, cred că vom uh, reuși uh, să uh, o facem. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu avem raportor din umbră de la PPE. Silvia, vrei să iei cuvântul în numele socialiștilor? Nu? Da. Mai da. Foarte succint doresc să mulțumesc raportorului nostru. Cred că pe aici, pe acolo, o să trebuiască să mai discutăm uh, pe marginea amendamentelor, mai ales cu domnul Velcan, raportorul de la, de la jurii. Dacă bine am înțeles, el nu e foarte încântat uh, de faptul că opiniile divergente trebuie să fie făcute publice. La ce e o altă tradiție legată de acest aspect. Ce consider că este bun însă la propunerea domnului Messerschmidt e chestiunea legată de cum să obținem o paritate de gen mult mai ușor pe viitor la CEJ, căci într-adevăr sunt prea puține judecătoare acolo și e o idee pe care aș susține-o. Mulțumesc! Thank you, Pascal. Mulțumesc. Pascal, nu, nu intervii. Domnule raportor, doriți să reacționați la intervenția Silviei? A, nu, nu mai e nimeni care dorește să vorbească, deci suntem doar noi. Înseamnă că nu sunt contradicții, deci e foarte frumos. Mulțumesc, doamnă Kaufmann. Cu mare plăcere aș vrea să discut despre opiniile divergente și asta în mod exhaustiv, pentru că în mare parte din cariera mea juridică tot asta am făcut, deci aș dori să continui acum și în plan politic. Sper că, indiferent de cum formulăm lucrurile în mod concret, putem fi de acord că deschiderea, transparența este ceea ce cerem și din partea Curții Europene, cum uh, să implementăm asta? Rămâne de discutat, desigur. Niciodată nu vom cere ca un membru al curții să aibă o opinie divergentă. Este dreptul de a avea asta, așa cum se întâmplă și la Bundesverfassungsgericht, la Curtea Constituțională Germană. Fiecare judecător care simte că ar trebui să exprime o altă opinie, oferind claritate într-o decizie, poate să facă asta. De asemenea, ar trebui să spunem că uneori claritatea lipsește la CEJ. E și motivul pentru care Curtea a lansat această schimbare a protocolului 3, căci au existat neclarități. Iar din punctul meu de vedere, ar fi o cale bună să obținem mai multă claritate dacă am luat-o pe uh, drumul transparenței. Dar haideți să vorbim despre asta. Eu unul mă bucur că Ați avut cuvinte frumoase despre celelalte amendamente și în lumina acestei discuții fructuoase putem trece la vot mai târziu. Da, într-adevăr, votul este pe 27 noiembrie, adică săptămâna viitoare, la, la următoarea comisie AFCO. Mulțumesc pentru această indicație. Și acum trecem mai departe. Barbara, e vorba de punerea în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, a Uniunii Europene în cadrul instituțional UE. Ai cuvântul. Come prima cosa ringrazio i relatori Ombra e per... Mulțumesc. Mulțumesc. În primul rând, eh, mulțumesc raportorilor din umbră pentru aviz eh, și experților eh, cu care am elaborat faza de anchetă. După cum știți, consider că carta, deși este acum o obligație juridică, este respectată doar parțial și are un potențial încă neexplorat. Mai ales în primul document de lucru am subliniat progresele realizate de la adoptarea tratatului de Lisabona uh, încoace, recunoscând le merite de netăgăduit ale instituțiilor europene, în primul rând Comisia și Parlamentul. Însă, cred eu că rămân și zone de umbră și asupra acestora m-am concentrat în raportul meu. Aș putea da un exemplu banal. Deci e un paradox că astăzi încă în multe texte de lege foarte importante, chiar și o simplă menționare a Cartei Drepturilor Fundamentale trebuie să se facă prin amendamente, după negocieri dificile și includerea sa nu pare ceva scontat încă de la începutul procedurii legislative. Din cauza limitărilor uh, formale, Textul nu are pretenția să fie exhaustiv. Eu am încercat doar să mă concentrez asupra unor uh, zone care prezintă probleme și în care carta este un element fundamental sau are o specifică valoare adăugată. Am uh, divizat uh, raportul pe cinci macro tematici pe care vi le voi prezenta pe scurt. În primul rând, proces legislativ și decizional al Uniunii, pentru că instituțiile sale sunt destinatarul dispozițiilor cartei, conform articolului 51 al acesteia. Ce a reieșit din uh, aceste anchete e că predomină o atitudine pasivă față de Carta Drepturilor Omului, uh, bazată pe o analiză de compatibilitate cu Carta și nu neapărat cu deplină punere în practică și promovarea acesteia, după cum uh, ar cere dreptul internațional. Din acest motiv am propus ca înființarea, deci am propus, spune raportoarea, înființarea unor mecanisme suplimentare care să alinieze dreptul european la evoluțiile dreptului internațional și includerea în evaluările de impact ale Comisiei a unei componente specifice uh, a drepturilor omului. În plus, propun ca procedura decizională să fie însoțită de, uh, în mod structural, analize externe de experți în legătură cu drepturile fundamentale care să furnizeze reacții în mod constant în uh, procedura legislativă, în mod complementar față de procedurile interne ale instituțiilor. În al doilea rând, politicile Uniune uh, să se, se concentrează speci, care se concentrează specific asupra acțiunii externe și guvernanței economice. Aici e vorba de domenii care pot avea efecte uh, vaste și uh, pot implica în repetate rânduri drepturile omului cu repercusiuni interne și externe Uniunii. În cadrul acordurilor comerciale cu țări terțe, solicit pe linie cu recomandările altor instituții deci solicit să se uh, prevadă garanții suplimentare, cum ar fi executarea unor analize de impact specific privitoare la drepturile omului înaintea încheierii respectivelor acorduri. Guvernanța economică uh, are nevoie de atenție particulară pentru că are niște conotații deosebite. Adică lipsește aproape total referirea la Carta Drepturilor Romului în instrumentele legislative europene specifice. Există o suprapunere de instrumente interguvernamentale de uh, uh, instrumentalizare decizionale. Rolul central în procesul decizional al unor organisme informale, cum ar fi Eurogrupul, organisme care nu sunt supuse niciunui fel de control jurisdicțional. Dacă vedem lucrurile în întregimea lor, vedem că sunt factori care au permis să se eludeze prevederile cartei cu consecințe negative ă, de durată și concrete. Aici reamintesc că doar acum câteva săptămâni Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Giuna Miatovici, în raportul privitor la misiunea sa în Grecia, a subliniat efectele devastatoare ale măsurilor de austeritate asupra drepturilor sociale, mai ales asupra dreptului la sănătate și la educație. Raportul își propune să readucă politica economică a Uniunii între limitele fixate de Carta Drepturilor Omului. În al treilea rând, agențiile Uniunii. După cum se evidențiază în text, agențiile nu doar că Uh, trebuie să respecte total uh, dispozițiile cartei, ci și au potențialul să fie un fel de verigă de legătură între Uniune și statele membre, putând uh, ajuta statele membre să își îndeplinească obligațiile prevăzute de cartă. Sunt diverse proceduri care deja au fost dezvoltate de anumite agenții, dar nu de către toate, ca să respecte carta. Raportul sugerează să se facă uniformizarea actualelor uh, cele mai bune practici cu instrumente suplimentare pentru a facilita o practică comună în domeniul drepturilor omului în toate agențiile. În al patrulea rând, dimensiunea națională a cartei. Deși există limitări uh, în activitatea statelor membre în ce privește punerea în aplicare a cartei, sistemul său de protecție este obligatoriu pentru toți, deci nu se poate elimina dimensiunea națională. În partea aceasta a raportului se încearcă să se dea un răspuns la lacunelor evidențiate din anchetele pe care le-am efectuat în ceea ce privește cunoașterea și utilizarea cartei la nivel național. Se propun măsuri concrete de susținere din partea instituțiilor ca, să, ca instituțiile să ajute statele membre în punerea în aplicare efectivă a cartei. Și, în fine, al cincilea punct, sfera de aplicare a cartei. Activitatea de anchetă a evidențiat dificultăți de înțelegere pe deplin a caracterului operativ al articolului 51 al cartei, atât în ce privește o dihotomie echivocă între drepturile care trebuie respectate și principiile care trebuie uh, respectate, o dihotomie care nu există în alte instrumente de drept internațional, cât și în ce privește sfera de aplicare a cartei în statele membre sau în ce privește statele membre. Sunt dificultăți care au efecte asupra capacității de a proteja și promova uniform drepturile prevăzute în cartă, cât și asupra utilizării concrete a cartei de către operatorii de drept la nivel național. Din aceste motive, în raport solicit în mod explicit un efort comun ca să se promoveze o interpretare a cartei care să garanteze la nivel maxim caracterul unitar și într-o bună zi să se adauge aceasta uh, aplicării uniforme a dispozițiilor articolului 51. Mulțumesc și aștept cu interes comentariile dumneavoastră. Deși cred că nu este niciun raportor din umbră în sală. Thank you. Some of them are here, so... Mulțumesc. Unii sunt aici și aș dori deci să o întreb uh, pe Silvia dacă dorește să intervină. Da. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, Barbara, mai ales pentru toată munca din spatele acestui proiect de raport. E un subiect care ne însoțește deja de mai mult timp în această comisie și este, din punctul meu de vedere, foarte important să reușim să ne încadrăm până la sfârșitul acestei legislaturi, în așa fel încât împreună să lansăm un bun raport. De ce? Fiindcă e vorba de cartă. Ea face obiectul acestui raport. Cred că este cel mai important document pe care îl avem în dreptul european, căci ea definește drepturile cetățenilor. Și mai mult decât atât, definește drepturile tuturor celor care trăiesc în Uniunea Europeană. Este inima Uniunii Europene acest document și cred că noi, ca reprezentanți ai cetățenilor europeni, avem datoria de a fi foarte atenți ca această inimă să bată bine. Carta aceasta leagă organele UE și instituțiile sale, drepturile ancorate în cartă trebuie respectate pe de-a întregul, dincolo de asta uh, trebuie să veghem la respectarea acestora și e adevărat ce spune doamna raportor, implementarea cartei cu supravegherea organelor UE este pe drumul cel bun. După cum rezultă și din raport, trebuie să ne gândim pe mai departe ce se va întâmpla cu Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale, cum putem să o însoțim în uh, răspunderea sa. Expertiza de acolo este mare și cu siguranță resursele de acolo pot fi utilizate mult mai bine. Doresc să abordez două subiecte pe marginea cărora cu siguranță voi face amendamente. Odată, punctul 6, aici raportoarea cere o revizuire sistematică ex post pentru ca comisia să poată verifica sistematic uh, respectarea uh, drepturilor fundamentale și acordarea acestora cu actele legislative europene, cu o clauză de revizuire în toate textele legislative. Sinceră să fiu, eu nu pot să dau curs acestei idei. Nu cred că aceasta poate fi premisa noastră, nici nu cred că avem voie, căci uh, primează dreptul european. Ce ar însemna dacă am dat curs acestei propuneri? Ar însemna că organele UE din capul locului pot pleca de la premisa că lasă o legislație să intre în vigoare, legislație care aduce atingere uh, drepturilor omului, lăsând ca mai apoi aceste lucruri să fie reparate pe parcurs, după ce legislația a intrat în vigoare. Deci cred că nu este o idee bună. Și astfel, important este ca respectarea cartei să fie o condiție sine qua non în fiecare pas legislativ. Altfel nu avem voie să lansăm legislație europeană. Acum, despre punctul 16 până la 19, de fapt, e vorba de rolul agențiilor UE și cred că aici ar trebui să fim un pic uh, atenți la ce se stipulează Mi se pare că raportoarea augmentează mult prea tare rolul agențiilor. De exemplu, dacă citim punctul 16, e vorba că agențiile europene ar avea un potențial exa extraordinar pentru a ajuta statele membre să respecte angajamente și obligații rezultate din cartă. De unde acest potențial extraordinar al, agen extraordinar al agențiilor? Mă gândesc în la Agenția pentru Căile Ferate. Uh, sau la Centrul pentru Sateliți, EUSC, și mă întreb care este acel potențial extraordinar al acestor agenții pentru a însoți statele membre în asumarea cartei? Cu privire la articolul 51, și aici e nevoie să mai discutăm mi se pare că perspectivele noastre sau felul în care analizăm acest articol este foarte diferit. Articolul 51 mi se pare că este adesea prost înțeles sau altfel spus, interpretat în mod bizar foarte amplu. Căci dacă ne uităm la text și dacă ne uităm la explicațiile din carte, rezultă foarte clar că articolul 51 nu face altceva decât să stabilească domeniul de aplicare al cartei, ceea ce este important, căci Uniunea Europeană are competențe definite prin tratat și Uniunea Europeană are acele competențe care i-au fost transmise de către statele membre. Carta, și așa spune și textul, nu justifică dincolo de aceste transferuri de competențe, noi transferuri pentru Uniunea Europeană. Drepturile fundamentale, așa cum sunt ele garantate în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii, a Uniunii Europene, mă scuzați, trebuie să fie respectate în toate procesele UE. Dar nu se schimbă cu nimic, din punctul meu de vedere, faptul că această cartă nu este o cartă pentru statele membre. Statele membre au cu toatele constituțiile lor și normele lor interne. Un ultim comentariu, un text se spune că trebuie să avem în vedere și o renegociere a acordului interinstituțional pentru better lawmaking, o mai bună legiferare și se pune și carta în acest context. Nu știu ce părere au celelalte grupuri. Mă bucură foarte tare că am votat uh, această revizuire a acordului interinstituțional cu o majoritate covârșitoare și dacă acum am constatat că ne-am descurcat prost, nu ne-am face un serviciu și nu cred că ar fi de bun augur să reluăm negocierile, deci uh, n-aș vrea să avem acest punct în text. În ciuda criticilor manifestate de mine, vreau să mulțumesc călduros pentru munca intensă a Barbarei, pentru o serie foarte bună de propuneri și mă bucur să putem coopera în așa fel încât să încheiem acest raport până la sfârșitul acestei legislaturi. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Silvi! Nu văd alți raportori din umbră în sală și nici pe altcineva care ar dori să intervină. Barbara, dacă dorești, poți să răspunzi. Brevemente, ringrazio moltissimo. Da, pe scurt, mulțumesc foarte mult lui Silvi pentru spusele sale, pentru sugestiile făcute. Sigur, nu sunt de acord în legătură cu toate acestea, dar uh, cred că Va fi posibil, poate, de-a lungul discuțiilor să găsim uh, puncte de acord, mai ales în ce privește agențiile. Poate că putem uh, clarifica ce tip de agenții uh, are prevăzut rolul de legătură cu instituțiile naționale, pentru care dreptate Silvie că nu toate l-au. În legătură cu articolul 51, aștept să văd amendamentele. Poate că unul se va referi la eliminarea posibilității de a fi revizuit în cadrul revizuirii tratatelor. Nu cred că putem depăși prevederile articolului 51 pe viitor, dar vom discuta toate acestea. Mai fac doar foarte pe scurt o observație în legătură cu cele spuse de Silvi. E doar un exemplu, de exemplu acordurile interinstituționale. Eu n-am spus deloc că n-a fost făcut o treabă bună. Eu știu câtă muncă stă la baza acestui dosar. Deci chiar nu cred că cineva nu și-a făcut treaba bine. Dar lumea este în schimbare, problemele sunt din ce în ce mai multe, istoria merge înainte, așa că bănuiesc că vom putea să găsim moduri de a îmbunătăți totuși munca aceasta bună care s-a făcut până acum. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Am înțeles că putem să închidem acest punct. Sau, Silvia, mai vrei să spui ceva? Căci avem timp, dacă dorești. Doar o întrebare. Puteți să ne mai spuneți odată calendarul și termenul pentru amendamente? Sigur, sigur. O, o să vă spun dacă nu vrea cumva Barbara să spună. 3 decembrie este termenul pentru amendamente la orele 17. 3 decembrie. Mai sunt aproape două săptămâni, spune președinta. Acum am, și am înțeles că nu este, o, nu este o, nicio obiecție față de acest termen. La reuniunea din uh, ianuarie examinăm amendamentele, votăm la AFCO în februarie. Destul de târziu, totuși, pentru plenară, spune președinta. Da, sper să ne încadrăm pentru martie. Sper să fie fezabil și din punct de vedere politic. Mă gândesc că vor fi multe rapoarte, dar nu ar exista niciun motiv să nu ne încadrăm. Însă mai mult de atât nu putem uh, întârzia. Mercedes. I, I think that, uh, will... Cred că nu va fi posibil în martie Activitatea va fi rezervată pentru actele legislative. Ar trebui să votăm în februarie acest raport uh, INI. Uh, uh, e în orice caz o decizie care se vehiculează. Nu știu dacă a fost luată deja, dar se va lua. N-am avut o decizie. Sunt oricum două sesiuni în martie. Vom verifica dacă așa e, altfel uh, va trebui să regândim calendarul. Nu schimbăm însă termenul pentru amendamente, îl lăsăm în decembrie. S-ar putea să avem o reuniune extraordinară. Nu știm ce e cu procedura de consimțământ. Right. So, so Barbara, could we sing? Barbara, să ne gândim un pic. Dacă vrem să accelerăm lucrurile, ce ar fi dacă am avea termenul de amendamente pe 3 decembrie, apoi examinarea, dacă ești gata, pe 6 decembrie în loc de ianuarie? Putem uh, fi de acord cu așa ceva? Evident, nu vor fi traduse toate amendamentele, va fi o provocare, dar așa câștigăm timp. Dragi colegi, suspendăm acum întrerupere din sală, fără microfon. Sigur, votul la AFCO va fi în ianuarie atunci, iar uh, plenara în februarie. Yeah, we will try to do that. Încercăm să facem asta, căci avem două reuniuni în ianuarie și putem să jonglăm. Doresc acum să uh, suspend această reuniune, căci până la 11 nu mai avem nimic, iar la 11 începe votul și lumea încă n-a ajuns.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

Da.

Da, nu, pe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

Dear colleagues, dragi colegi, I would like to start the... Aș dori să începem sesiunea de vot. Aș dori să vă informez că un punct de pe ordinea de zi, raportul lui Richard Corbett, este unul pe marginea căruia am cerut avizul serviciului juridic. A sosit ieri, mulți colegi n-au avut timp să îl parcurgă. Mă gândesc că, uh, că poate va fi nevoie de amendamente în plus, uh, să analizăm situația. Am înțeles că e și posibilitatea de a avea săptămâna aceasta o reuniune a raportorilor din umbră. Propun să amânăm votul până săptămâna viitoare, pe 27 noiembrie. Ba nu, 26 se corectează președinta. Sau 6 decembrie, căci nu puteți până la urmă, domnul raportor. Ba da, pot pe 6 decembrie. Bine. Deci, Richard Corbett, raportorul, nu poate veni decât pe 6 decembrie, moment în care vom vota. Putem accepta asta? Comentariu pe acest punct? Max. I find it strange. Mi se pare ciudat că amânăm acest vot în acest fel. Avizul serviciului juridic e gata de ceva vreme, chiar dacă el n-a fost publicat decât ieri. L-am primit și eu ieri. Oamenii ar fi trebuit să fie în măsură să îl parcurgă, să-l analizeze. Dacă facem această amânare, e cu risc. Impactul pozitiv pe care l-ar putea avea votul nostru în ceea ce privește negocierile cu transparență, cu Comisia și Consiliul, n-ar mai exista, căci ne expiră timpul cu preștinția austriacă. Ar fi, cred eu, mai înțelept și mai eficient să votăm acum, în loc să amânăm. Mulțumim pentru comentariile dumneavoastră. Alte comentarii? Helmut? De acord cu ce a spus Max, ne-am pregătit foarte atent pentru acest vot. Și totuși am avut uh, ocazia să analizăm dosarul. În plus, ne-am programat prezența în funcție de acest vot. Eu voi fi la adunarea parlamentară OMC pe 6 decembrie, spre exemplu. Deci uh, e o problemă cu această amânare. Mai bine să votăm azi. Alte comentarii? Mr. Wieland. Domnule Wieland, susținem amânarea. You will have to say it once again. Va trebui să spuneți încă o dată. Din, numitele, din motivele numite de doamna președinte, noi susținem amânarea. Nu știu ce s-a întâmplat, dar eu am înțeles că susțineți propunerea președintei. Eu, Leinen? Exactitatea primează în fața vitezei. Noi mereu schimbăm ordinea de zi și... Da, într-adevăr, de ieri pe azi, în plan individual, e posibil să citești avizul serviciului juridic, dar nu ca grup. Și mie îmi pare rău că nu votăm astăzi, dar ar trebui să fim uh, foarte prudenți și exhaustivi și deci uh, ar trebui să amânăm până pe 6 decembrie. Deci și dumneavoastră susțineți uh, amânarea, propunerea mea de amânare. Domnule vicepreședinte, susținem și noi. Cred că avem o majoritate, deci, pentru amânare. Richard. În calitate de raportor sunt la mâna comisiei Așteptam și eu cu nerăbdare votul de astăzi. Speram că putem să mergem mai departe. Avizul serviciului juridic uh, consideră că doar un amendament este ilegal. Dar dacă amânăm, așa să fie. Voi uh, convoca o nouă uh, reuniune cu raportorii din umbră pentru a găsi soluții la dificultățile ce au rămas. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult, spune doamna președinte. Deci cred că putem să luăm decizia de a amâna acest vot. Trecem acum la vot. Să facem uh, un prim vot de testare cu uh, cartela dumneavoastră. S-a deschis votul de testare. V-aș ruga să vă verificați consolele și capacitatea. Mm. He goes. No, he goes.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 cu proiectul de raport în ceea ce privește integrarea diferențiată, raportului Pascal Durand. Amendamentul 32. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 11 la 11. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Econ 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 44 pentru, împotrivă. Verificăm, vă rog, s-a deschis votul. S-a închis. Iarăși, la egalitate, 11 voturi se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Buget 5 pentru, împotrivă, nu înțeleg, spune președinta. Verificăm. Buget 5, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 11 la 11. Econ 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. 74 pentru 74 pentru împotrivă. Socialiștii sunt împotrivă, dar verificăm. S-a deschis votul la 74. S-a închis. Se adoptă. 14 la 8. 75 pentru. Împotrivă. Verificăm din nou. 75. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 76 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. 11 la 11 se respinge. 77 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul oral 1. E cineva împotriva lui? Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă? Verificăm. S-a deschis votul. Două persoane nu vor să voteze. Încă un vot sau nu? Închidem votul. Se respinge. 7 la 12. Compromisul 11 spune președinta. Îmi cer scuze, compromisul fusese respins. 79 pentru. Deci votăm comp interiorul compromisului. 79 pentru, împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. N-am spus că votăm la oaltă 80-81, sunt împreună. Restul devine caduc. Compromisul 11 pentru? Împotrivă. Suntem divizați, deci verificăm, vă rog, compromisul 11. S-a închis votul. Se respinge. 10-12. 87. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 10 la 12, 86 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 88. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Cred că se adoptă, spune președinta. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge 10 la 10. 89 și 90 votăm împreună pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 91 pentru. E caduc. Amendamentul 2 pentru. 2. Pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. 10 la 12 se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 pentru, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 12 la 10. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis, s-a închis votul, se respinge. 9 la 13. 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru, împotrivă, Barbara, pardon, 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis, se respinge, 11 la 11. 16. Nu pot manipula nimic, nu știu ce e. Am votat împotriva propriului amendament. Ați votat împotrivă? A fost o greșeală, spune, din, se spune din sală. Puteți uh, să cereți secretariatului să schimbe în dosar, dar nu putem schimba rezultatul votului. Nu, păreți foarte încântat. s-a întâmplat și ție, Pascal. You, you report, but we cannot vote. Deci, raportați incidentul, dar nu mai putem vota încă o dată. Nu se schimbă niciodată rezultatul Elmar. După 40 de ani ar trebui să știi. Unfortunately, unfortunately. Din păcate, spune președinta Paolo, regret, dar nu am ce să fac. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, verificăm, s-a deschis votul, s-a închis. Se respinge 11 la 11. Helmut, sper că n-ai votat împotriva propriului amendament. 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 21 Paolo pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 in favor. 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, verificăm. S-a deschis votul. No, it was not open, but it is open. Acum e deschis. Se închide. 11 la 10 pentru, deci se adoptă. 26 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. Closed. S-a închis. Se respinge. 10 la 12. 27 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 28 pentru. Verificăm 28. S-a deschis votul. The Closed. Okay. And it is adopted. Se adoptă 12 la 10, 29 pentru, împotriva abțineri se verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge cu la 14. 30 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis 9 <clears throat> la 13. Restul uh, de amendamente sunt uh, în afara domeniului de aplicare de la alte comisii. Vot final acum, vot prin uh, apel nominal. o persoană n-a votat, ba a votat acum, spune președinta și închidem votul. Se adoptă cu 20 de voturi pentru, două împotrivă. Foarte bine, felicitări lui Pascal. Și acum avem raportul lui Helmut Scholz în ceea ce privește protejarea bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate privind statul de drept în statele membre. Începem cu amendamentul 20 opt. Începem amendamentul 28 al lui Sven Giegold. E raportul Helmut Scholz. Iar primul amendament este numărul 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, Împotrivă, abține, adoptat. 7A pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm 7A. Votul este deschis. Sorry. 7A. 7A. Compromisul 7A, repetă doamna președinte. Eh, Pardon? The vote is open. We have not yet closed because two people do not vote. Votul nu este încă închis pentru că sunt două persoane care nu votează. A, deci votul nu e închis, dar eu nu pot să-mi schimb votul, spune domnul Broc. Ok, good. Okay. It's okay. okay. So you voted already. So... Ați votat, deci 7A, votul este închis acum. Este respins. 11 la voturi contra, 11 împotrivă. 65 pentru. Scuze, spune președinta. 63 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic 63. Pare a fi adoptat, dar verificăm. 63. Votul este închis. Este respins. 10 la 11. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 65 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 10 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 11 pentru, împotrivă, verificăm 11. Votul este deschis. Închis. Este respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 67 pentru, Împotrivă, abțineri, respins. 68 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 69 pentru. Verificăm electronic 69. Deschidem votul. Closed. Votul este închis. Este respins. 70 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 72 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 73 pentru, verificăm 73, votul este deschis. Este închis. Respins. 9 la 12. 74 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 75 pentru împotrivă, abțineri respins 76 pentru, împotrivă, abțineri respins 77 pentru, împotrivă, abțineri respins 78 pentru, împotrivă, abțineri respins 79 pentru, împotrivă, abținere adoptat 80 pentru, împotrivă, abțineri respins 81 pentru, împotrivă, abțineri respins 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 84 pentru, 85, se corectează președinta. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 85. Votul este deschis. Închidem votul. Cineva părea că nu votează. Este adoptat. 10 la 11. 85. Trecem acum la 86. Pentru. Iertați-mă, 87. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 90. Pentru Împotrivă. abținez respins. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. 16 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Socialiștii erau pentru, nu? Da. 93 pentru. Își caută pagina bună. 93 pentru, împotrivă, Abținere, respins. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Uh, eh, 98. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 99 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 19 pentru, devine caduc. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 101, 101. Votăm, da? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 12. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 21. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 25 25 Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 113 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 116 și 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. 119 pentru, împotrivă. Este respins, socialiștii sunt uh, împotrivă. Ce am greșit? Deci 120 este res. Cine se... Pentru, împotrivă, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 121 pentru, împotrivă, verificăm 121. Close. Votul este închis. Se adoptă 13 la 8. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere adoptat. 32. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 33. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 34. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 3. Pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. 3. Votul este închis și este respins. 35, in favor. 35 pentru, împotrivă, abține, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins 43 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, Verificăm 47. Votul este deschis. Votul este închis și este respins. 11 la 11. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat adoptat. 54 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 55 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 59 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și votul final prin apel nominal pe marginea întregului aviz. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 19 la 12. Felicitări! Trecem acum la raportul domnei Țapardel, avizul dumnei legat de consolidarea răspunderii fiscale. Există un amendament oral însă doamna Țapardel nu este aici și nu poate prezenta un amendament oral. Putem avea un amendament oral fără prezența raportoarei? Eu, vrei să iei cuvântul? Țapardel can nicht ă, da sein. Doamna Țapardel nu e aici și se vehiculează în acest amendament oral ideea de a respinge raportul. Thank you. Uh, you finished, you? Mulțumesc, atât. Încă citești o propunere de respingere. Parlamentul European respinge uh, propunerea Comisiei. Da, e cineva împotrivă? Vreau să înaintez o obiecție, numele grupului. Da, PP. Vote the oral amendment. No, no. No, we don't vote. Objection. Yeah, sorry, sorry, we don't vote. Deci nu votăm amendamentul oral, spune președinta. Îmi pare rău, votăm raportul. Votăm raportul. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. We check because you are divided. Nu e clar, deci verificăm electronic. E vorba despre amendamentul 10. Votăm electronic. Votul este închis și este respins. Amendamentul 11. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Iarăși suntem divizați, trebuie să verificăm. Închidem votul și este respins. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, Împotrivă. Verificăm electronic. PPE-ul susține amendamentul socialiștilor și socialiștii votează împotrivă. Nu știu ce spune Dumnezeu dacă ne privește. It's rejected 11 to 11. Respins. 11 la 11. Trecem acum la 3. Cine este pentru? Nici la trei nu suntem uh, cu toții de acord, așa că votăm electronic, deschidem votul. Votul este închis. Este respins 10 la 12. Amendamentul 4, cine este pentru? Verificăm și aici electronic, amendamentul 4. Votul este închis și este respins amendamentul 5. Votul este deschis. Cred că este aceeași majoritate. Votul este închis. Este respins. Și votăm acum avizul, vot final, prin apel nominal. Votul este deschis. Uh, we, we can close. And it's adopted 11 to 10. Este adoptat 11 la 10. Iolainen, în numele doamnei Țapardel. Da, doamna Țapardel dorește să-și uh, înlăture numele de pe acest uh, raport. Da, este o practică uzuală, înțeleg, nu ne opunem dar uh, vreau să vedem cine dorește să se ocupe de acest raport, cine vrea să-l preia. Tradițional, președintele face acest lucru. Din păcate, președintele are acest raport la Econ. Ar fi ciudat să am sub controlul meu tot. Deci aș vrea să vă întreb cine se oferă. George, te oferi? Da, îl preiau eu dacă nu dorește să-l preiau un socialist. Ești foarte amabil. Eu mi-ai făcut un cadou a, ă, timpuriu de Crăciun și îți mulțumesc pentru el. Mm, trecem la ultimul vot. E vorba de domnul Josep Maria Teri Abras, în legătură cu programul Drepturi și Valori. Putem începe votul. Începem cu 53. Cine este pentru? Împotriva abținerea adoptată 55 pentru Verificăm electronic 55, votul este deschis. The vote <coughs> closed. Votul este închis. Se respinge. Bun, acum 54 pentru. Se adoptă. 4 uh, pentru, împotrivă, abține, se respinge. 56 și 57 împreună. Pentru, împreună abțineri se adoptă. 5 pentru. Verificăm cu vot electronic. Votul s-a deschis. Closed and it's adopted to... S-a închis și se adoptă 12 la 10. 68 cine este pentru? Nu. Deci bonii e caduc. 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru, împotriva obține se adoptă, 59 pentru, împotriva obține se adoptă, 60 pentru, împotriva obține se adoptă, 61 pentru, împotriva obține se adoptă, 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 62 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 63 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru, împotrivă, verificăm. La 9, votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. 11 la 11, deci se respinge. 64 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Socialiștii, nu nu, verificăm, verificăm, să cerem verificarea. Cineva n-a votat? Acum e bine, 12 la 10, deci se adoptă. Deci am verificat 64, trecem la 10. Cine este pentru? Nu, și la 10 s-a cerut verificarea, că și acolo părerile sunt foarte împărțite. Closed. Votul s-a închis. 15 la 7 se adoptă. 65 pentru împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, și aici părările sunt împărțite, haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul s-a închis și se respinge. Bun. 66. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 67. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 13 pentru, împotriva obțineri se respinge. Compromisul 4 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 77 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 15 pentru, părerele sunt împărțite, verificăm. 15, votul s-a deschis. Closed. Votul s-a închis. It's reject. Se respinge. 9 la 13. 78 acum cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 79 e caduc. 80 pentru. Verificăm cu vot electronic. Votul s-a deschis. E closed. Votul s-a închis și se respinge. 81. Votăm cine este pentru in favor so it's abstentions reject uh, adopted se adoptă 82 pentru împotriva abțineri se respinge 83 pentru împotriva abțineri se adoptă 84 pentru împreună abțineri se adoptă 16 pentru împotriva abțineri se adoptă 85 pentru împotriva verificăm 85 votul s-a deschis Votul s-a închis și se adoptă 12 la 10. Bun, 17 și 86 împreună pentru, împotriva, abține, se adoptă. 87 pentru, împotriva, verificăm la 87. Votul s-a deschis. One person closed. And it's adopted. Votul s-a închis și se adoptă cu 14 la 8. Bun. 18 nu se supune la vot. 88. Pentru. Împotriva. Verificăm la 88. Vote is open. Vote is... Votul s-a deschis. Acum votul s-a închis, și se adoptă 13 la 9. Bun, acum 19 și 89 împreună, cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Acum 20 și 90 împreună, pentru, împotriva, abține, se adoptă. 91 pentru, verificăm, 91, votul s-a deschis. Closed. Votul s-a închis și se adoptă 12 la 10. 92 pentru, verificăm, votul s-a deschis. Closed. Votul s-a închis. 12 la 10. Se adoptă. 21 și 93 împreună. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 94 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 95 pentru. Verificăm la 95. Votul s-a deschis. Closed. Votul s-a închis. Se respinge. 10 deci, la 12. 96 se, eh, pentru, împotriva, abțineri se respinge. 97 pentru, împotrivă, verificăm 97, votul s-a deschis. Closed. Votul s-a închis. Se adoptă 14 la 8. 22 pentru. 22, deci cine este pentru? Împotrivă. Verificăm și la 22 votul s-a deschis. Closed. Votul s-a închis și se adoptă. 12 la 10. 98 acum cine este pentru? Împotriva obținere, se adoptă. 99 pentru. Verificăm la 99. Votul s-a deschis. Closed. And it's rejected. now. Se, uh, este respins cu 9 la 13. Se pare că un aparat de vot nu funcționează. Dar uh, a fost înregistrat votul oricum. 99. Acum a fost respins, acum trecem la 100. 100. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 101. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 102. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 23. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 20. Nu. Nu, acestea sunt caduce. Trecem la 104. Cine este pentru, împotrivă? Nu verificăm. 104. Votul s-a deschis. Close. Votul s-a închis și se respinge. 10 la 11. Identical, so it's rejected. So 25. 25 and 100. Acum 25 și 105. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge acestea două. 106 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 108 pentru, verificăm la 108, votul s-a deschis. Oh, you have to, yeah. No, no, yeah, the old one was still. <laughs> So it's 108 the vote. 180. Deci, votul e încă deschis, n-a votat toată lumea. Cred că unii nu vor să voteze. Bun. Votul s-a închis. A votat toată lumea. Votul s-a închis, se adoptă cu 12 la 9. 28. So we go to 28. Deci, considerente, 28, cine este pentru, împotriva, abținere, se adoptă. 29, pentru, împotriva, abținere, se adoptă. 30, pentru, împotriva, abținere, se adoptă. 31, pentru, împotriva, abținere, se adoptă. Compromisul 1, pentru, împotriva, abținere, se adoptă. 35, pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 38 pentru, părele împărțite, votul electronic s-a deschis. 38. The vote sorry it, it, we are voting 38 and yeah close the vote and uh... votul s-a închis și se adoptă 12 la 10. Deci trecem la 39 pentru împotriva obținere se adoptă 40 pentru împotriva Barbara, dacă nu ridici mâna, nu știu cum votezi. Go to 41, right? It was adopted. 40 was adopted. Se adoptă 40, trecem la 41. Se adoptă 42 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 49 pentru, împotrivă, abțineri se, se respinge, 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă, ci 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă și 3 și 52 identice, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și am ajuns la votul final, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Okay. Uh, vote Votul s-a închis și cu 20 la 2 se adoptă. The agenda now the end of the meeting? Um, no, I think we are done. can we do? Coordinators if they are here? Um, dear colleagues, if Dragi colegi, dacă vor să rămână coordonatorii, că mai avem 5-10 minute ca să nu rămânem după amiază o foarte scurtă reuniune a coordonatorilor. Deci dacă vreți să o organizăm acum, e vorba de 15 minute, nu mai mult, până la ora 12 putem uh, să facem acum reuniunea coordonatorilor. Restul pot pleca și să se reîntoarcă după amiază.